în birou. Deci acestea au fost explicațiile referitoare la vot. Urmează explicațiile de vot. Mr. Lambrinidis has a point of order. Domnul Lambrinidis dorește să menționeze un punct de procedură. Domnule președinte, aș vrea doar să înțeleg. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că pentru votul privind vicepreședintele este imposibil să se obțină majoritate calificată, pentru că dacă se poate vota doar pentru, și atunci, dacă abținerile nu se socotesc la votul total, prin definiție, întotdeauna se obține o majoritate calificată. Asta vreți să spuneți? Domnul președinte, după cum vă amintiți, domnule Lambrinidis, la începuturile Parlamentului existau trei voturi trei modalități de vot pentru a alege vicepreședinții cu majoritate calificată. Aceasta era procedura pe care o respectam atunci. Acum am avut un singur candidat și pentru că acest candidat a primit mai mult de 168 de voturi, atunci a primit mai mult decât majoritatea calificată și atunci a fost ales. Această procedură este neobișnuită, dar respectă regulile. Domnul Goebbels, în primul rând. Domnule Goebbels, aveți cuvântul. Monsieur le... Monsieur le... Domnule președinte, poate că ați respectat regulile, dar dacă calculez 364 la 168 de abțineri și 287 de persoane care au votat pentru, ajung la 789 de deputați, adică mai mulți deputați decât sunt în sală. Deci uh, a existat uh, o fraudă la vot ca în Corsica. Deci sunt alegeri trucate care trebuie să fie repetate. Explicația este următoarea, domnule Goebbels. Domnule Goebbels, vă rog, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este următorul. A existat o neînțelegere uh, în rândul mai multor membri. Pe ecran a, a fost afișată majoritatea absolută ca și când ar fi fost un scor, dar nu era un scor, era o indicație a majorității absolute și nu trebuie adăugată la numărul total de voturi. Deci, repet, uh, domnul Tocheș a primit 334 de voturi, mai mult decât majoritatea calificată și, prin urmare, este ales trebuie să vă spun foarte clar că cifra de 168 uh, nu reprezenta numărul de voturi, ci uh, numărul de uh, voturi necesare pentru a câștiga această poziție. Îmi pare rău că nu a fost foarte clar atunci. Acum, vă rog. Domnule Severin. Uh, to... Domnule președinte, nu vreau acum să intru în detalii. Vreau doar să vă reamintesc că președintele reuniunii și președintele Parlamentului ne-a informat că cei care vor să se abțină și cei care vor să voteze împotrivă vor face același lucru. Acest anunț a fost, ne-a indus în eroare și totuși pentru că anunțul vine de la președintele reuniunii, acesta este un anunț valid și cred că votul ar trebui să fie repetat pe, pe baza clarificărilor pe care tocmai ni, ni le-ați dat. I'm convinced that if the vote was taken again... Sunt absolut convins că dacă am face din nou votarea, ar fi același rezultat. Oamenii n-au înțeles, poate, uh, că butoanele de fapt reprezentau același lucru, rezultatul a fost clar, ceea ce nu a fost clar a fost după aceea display-ul, care a creat oarecum confuzii despre rezultat. Dacă au existat neînțelegeri, președintele și cu mine putem clarifica ceea ce spuneam când uh, probabil data viitoare ne vom întâlni cu dumneavoastră. Doamna Sinsen, un punct de regulament, vă rog, un punct de procedură. Doamna Sinsen, aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Numele meu este Senishin. Domnule președinte, mi-e teamă că explicațiile sunt foarte nesatisfăcătoare pe care le-ați dat dumneavoastră acum, pentru că dacă ni se spune că votul împotrivă și abținerea sunt același lucru, atunci aceasta ar trebui să fie analizată, pentru că trebuie să vedem ce mai înseamnă majoritate calificată în acest sens. Voturile pentru trebuie atunci să fie contabilizate împreună cu cele împotrivă și abțineri. Nu este foarte clar de aceea care este rezultatul votului. Am auzit de asemenea că am avut 334 și 287 împotrivă, de deci 334 pentru. Acesta a fost rezultatul pe care l-am primit uh, din partea președintelui Buzek, ceea ce înseamnă 789 dacă se face suma. Și ne întrebăm de aceea care sunt voturile care nu contează. Eu cred că este absolut inacceptabil să procedăm așa. Pentru că, în același fel, am uh, alocat și voturile pentru țările membre. Și exact despre asta vorbim până la urmă. Voturile pentru, împotrivă și abținerile au un sens. Nu am primit această explicație acum. De aceea noi suntem, uh, contestăm acest rezultat. Dacă există vreun dubiu, eu cred că votul ar trebui reorganizat. Mulțumesc, voi menționa aceste puncte cu privire de la procedură, domnul Sinclair, după aceea domnul Golni și domnul David. Doamne Sinclair, aveți eh, cuvântul, vă rog. Sinclair, yes, have... Doamna Sinclair, aveți cuvântul. Mulțumesc. Două puncte cu privire la procedură. În primul rând, în legătură cu alegerea vicepreședintelui, am fost misinformați în ceea ce privește instrucțiile despre acest vot. Noi vroiam să votăm nu și nu am putut vota nu. Am încercat să ridicăm mâna pentru uh, puncte de procedură. Eu cer de aceea să se reorganizeze acest vot prin cele trei opțiuni pe hârtie, da, nu și, împotri- și abțineri. Cei care, ca mine, sunt critici împotriva acestei instituții, vă mulțumim uh, pentru că ne-ați dat această ocazie până la urmă. În al doilea, a doua critică este în legătură cu faptul că mi-ați uh, refuzat o explicație de vot cu privire la votul tre uh, Trepulos. Acest uh, raport foarte controversat ar fi trebuit să ne ofere o ocazie să vorbim și noi la sfârșit. Aș fi vrut să dau o explicație de ce am votat împotriva acestui raport și nu am putut. De aceea aș vrea să permiteți să fac o explicație de vot pe acest raport. Mulțumesc! Um, în legătură cu primul punct, oficialii Parlamentului erau aici ca și președintele care a gestionat votul. Dacă există probleme în legătură cu acest vot, ele vor fi tratate. În uh, ceea ce privește procedura simplificată, nu există nicio explicație de vot la procedura simplificată, dar, doamnă Sinclair, puteți uh, să faceți această cerere în scris. Acum are cuvântul domnul Golniș. Domnule președinte, am urmărit cu mare atenție ceea ce ați spus. Ați spus că cifra de 168 a fost uh, numărată și era cea care era necesară pentru majoritatea calificată. Mie mi se pare incredibil, pentru că dacă acesta ar fi cazul, atunci noi am putea să luăm uh, jumătate din oamenii care votează pentru um, calcul. Păi, uh, cum se obține această majoritate calificată? Este pentru prima dată în acest Parlament în care mi se spune că 168 de voturi asta înseamnă majoritatea calificată. Nu, mm, uh, mă îndoiesc că am înțeles greșit ceea ce a spus, pentru că altfel ar fi absolut absurd să uh, ne uh, gândim uh, la asemenea situații când mai facem alegeri. Cifra de 168 a fost calculată de către computer în baza voturilor care au fost acordate pentru majoritate. Bun. Deci, bun. Eu nu vreau să dau examene de matematică. Domnul David, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Exact în legătură cu asta vreau să spun. Pentru prima dată cred că sunt de acord cu domnul Golniș, poate pentru prima și ultima dată. Dar cu 621 de membri care au votat, majoritatea ar fi trebuit să fie de 311. Sunt foarte bucuros de rezultat pentru că uh, candidatul nostru a întrunit mai multe voturi, deci oricum a fost uh, validat, ales, dar vă rog să faceți o corecție, pentru că dacă acesta este programul uh, cu care operează calculatorul, atunci cu siguranță e un program greșit. Mulțumesc! În timpul votului mi-a fost imposibil să votez cu nu Ă, pentru că abia când am apăsat pe da și după aceea pe abținere a funcționat. Vă rog foarte mult să verificați cum a contabilizat consola aceste voturi. Pentru că nu a fost doar situația mea și alți colegi au fost în aceeași situație. Întâi trebuia să voteze cu da pentru ca după aceea să ă, poată să apeze și ă, tasta nu. Mi se pare o aventură adevărată. Vreau să știu exact cum s-au numărat aceste voturi. Data viitoare nu vom mai folosi consolele, vom folosi uh, hârtia. Domnul Galer eu uh, sugerez celor care au uh, părăsit clădirea. Cred că să ne abținem în a continua dezbaterea aceasta. Este clar că dacă de 621 uh, au votat, atunci vicepreședintele care a primit 334 de voturi a întrunit majoritatea. Haideți să mergem mai departe, pentru că există atâția cetățeni din 27 de state care ne urmăresc, există și subiecte mult mai importante pentru Parlamentul European în clipa de față decât această discuție. Eu accept explicațiile pe care președintele ni le-a acordat. Haideți să mergem mai departe, să ne ocupăm de chestiuni mai importante. Thank, thank you, Mulțumesc foarte mult, domnule Galer. Domnul Mendes. Mr. Mendes, you have the floor. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că explicațiile pe care ni le-ați furnizat, care pentru mine au fost clare, ar trebui să le oferiți prin e-mail și tuturor colegilor. Pentru că acei colegi care uh, doresc să obțină mai multă transparență s-au grăbit să ajungă la cantină sau la bar. Deci ar trebui să primească explicațiile și în scris. Poate că ar fi bine. Bun, uh, președintele poate să facă asta, în orice caz îi voi propune acest lucru, dar acum să mergem mai departe domnule președinte. Cred că plenarele noastre, fiind dat că sunt live pe internet, nu cred că dăm o imagine prea bună să ne comportăm așa. Eu mi-aș dori ca pe pagina de internet a Parlamentului să se explice încă o dată foarte clar cum ce s-a întâmplat, pentru că este clar că 168 nu poate să fi fost pragul, pentru că dacă 621 de voturi au fost exprimate, nu se poate ca pragul să fi fost decât 310, dacă înțeleg eu bine. Dacă am înțeles ceva greșit, aș vrea să mi se dea o explicație scrisă și anume pe pagina net a Parlamentului, pentru ca toate, toți cetățenii să poată să înțeleagă ce s-a întâmplat. Având în vedere toți uh, vizitatorii eventual pe acest uh, site, cred că am dat o imagine foarte proastă. Mulțumesc!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 obțineți un număr de abținere. Aș vrea totuși să... Am dat cuvântul doamnei Dăncilă, spune președintele. De aceea, convingerea dumneavoastră, convingerea domnului președinte, convingerea colegilor care au susținut că s-a întrunit aceste voturi, trebuie să fie convingerea noastră a tuturor, trebuie să fie convingerea tuturor membrilor Uniunii Europene Îmi cer scuze, cred că trebuie să ne oprim, uh, facem prea mult caz uh, și vreau să merg la prânz. Acum, în ceea ce privește raportul domnului Kelly, în primul rând va vorbi domnul Gallagher. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că am fost mulțumit, dar nu surprins de votul copleșitor pentru, care a fost în concordanță cu dezbaterile privind Fondul Internațional pentru Irlanda. Sigur că Uniunea Europeană este unul dintre principalii contribuitori de la înființarea acestui fond, uh, care a fost stabilit de guvernul de la Dublin pentru a promova dezvoltarea economică uh, în această zonă. Oricum, aceasta este o investiție de peste 2 miliarde de euro în fond și efectul, dacă se ia în considerare efectul multiplicator. Eu uh, sunt un reprezentant uh, al regiunii de la graniță și înțeleg uh, foarte bine rolul pe care l-a avut acest fond internațional pentru Irlanda pentru procesul de pace. Peste um, câteva mii de locuri de muncă au fost create direct, 34.000 de locuri directe și peste 16.000 de locuri de muncă indirecte. De asemenea, a creat oportunități economice în zonele defavorizate societate. Și cred că acum ar trebui să promovăm uh, utilizarea acestui fond. Cred că ar trebui să analizăm pre, uh, eventualitatea prelungirii acestui fond foarte util. Domnul Baradanca, vă rog. Doamnă, îmi cer scuze. Un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu aș fi fost pentru această inițiativă, deoarece obiectivul său principal este uh, continuarea susținerii procesului de pace și de reconciliere în Irlanda de Nord și în regiunile de frontieră. Dacă vrem să avem o reconciliere, este nevoie de comunicare și informare a cetățenilor. De asemenea, trebuie să continuăm să uh, protejăm drepturile cetățenilor și în țara Baștilor. Suferim de aceeași problemă și societatea civilă din această zonă s-a săturat de aceste probleme. Sperăm că se va renunța la arme. Uh, și uh, se va ajunge la încetarea focului și sperăm că și noi vom beneficia de același sprijin din partea Uniunii Europene pentru a restabili reconcilierea în uh, țara Paștilor. Domnul Hanan. Mulțumesc, domnule președinte. Nicio țară nu a fost atât de dezavantajată de uh, măsurile anticriză ca și Irlanda. Ministrul de Finanțe din Irlanda a, făcut toate, a luat toate deciziile potrivite. Fiecare funcționar public, de la nivelul cel mai înalt până la cel mai de jos, au strâns cureaua. Toți au redus semnificativ uh, veniturile și dacă ar fi continuat să cheltuiască, poate ar fi uh, ajuns în situația Greciei. Și mai rău, acum trebuie să participe la salvarea Greciei. Și din punctul de vedere al venitului pe cap de locuitor, Irlanda are o contribuție mai mare decât majoritatea contribuitorilor din uh, zonele euro. Cred că um, în astfel de momente trebuie să permitem uh, țărilor din zona euro să își Um, emită din nou moneda lor pentru a ieși din această situație. Am avut uh, o perioadă uh, de, foarte nefavorabilă în ultima vreme și uh, de atunci s-au făcut cheltuieli foarte mari. Domnul Nicholson, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu fusese intenția mea să dau o explicație de vot pe această temă, dar în timpul discursului raportorului, acesta s-a referit doar la Dr. Priestley și la Mr. Adams, care a adus, ar fi adus pacea în Irlanda de Nord. Domnule președinte, domnul Adams și domnul dr. Priestley nu au, au adus multe lucruri, dar pacea poate nu. Multe alte lucruri au contribuit la pace în Irlanda de Nord. Poate că Alții au contribuit mult mai mult și sper ca raportorul să caute mai bine documentația în momentul în care vrea să facă astfel de afirmații. Aș dori de asemenea să clarific anumite lucruri. Am votat pentru acest raport pentru că consider că Irlanda de Nord astăzi mai are nevoie în continuare de ajutor pentru a putea menține ceea ce a obținut până acum. Nu este deloc sigur că pacea va dura de ambele părți. Am văzut că de ambele părți există încă factori destabilizatori, mă scuzați, care încearcă să strice ceea ce s-a obținut. Mulțumesc, domnul Kersky, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost uh, printre cei 334 de deputați europeni care l-au susținut pe domnul pastor Tökeș în funcția sa nouă de vicepreședinte al Parlamentului European în timpul uh, tinereții mele, eu am fost jurnalist uh, la Solidarność, iar în 1989 am uh, fost și eu afectată de mm, pușcăturile din timpul Revoluției Române ale securității lui Ceaușescu. Revoluția română care a început în 1989 în orașul lui Laszlo Tăcăș, la Timișoara. Ceea ce mă doare foarte tare este să constatăm că au existat greșeli la votul de astăzi care au dus la o controversă generală în legătură cu acest vot. Așadar, dacă cineva dorește să nege validitatea acestei votări, eu aș fi pentru o repetare a votului. Sunt convins însă că rezultatul ar fi la fel de bun pentru această persoană, dacă nu chiar mai bun decât ce am văzut astăzi. Nimeni nu poate să nege valoarea și meritele acestei persoane. Mulțumesc! Bun, fiind că nu suntem prea mulți în sală, spune președintele, aș vrea și eu să adaug câteva aspecte. Și eu am fost mereu un admirator profund al domnului Tăcheș în timpul uh, Revoluției Române și dincolo de aceasta și mă bucur că dumnealui a fost ales în funcția de vicepreședinte a Parlamentului European și îmi pare rău de confuzia care s-a creat la alegerea sa. Trebuie să ne bucurăm însă de rezultat. Trecem acum la raportul Marinescu. Avem o explicație de vot din partea domnului Antonio. Ți aveți cuvântul. Stimați colegi, am sprijinit raportul Marinescu. Îi doresc să-i mulțumesc pentru elaborarea acestui document. Cred că avem nevoie de un transport de mărfuri uh, pe calea ferată modern, uh, este necesar pentru economia europeană și raportorul dorește să uh, preia câteva lucruri pe care Parlamentul și în prima lectură le-a agreat. Mulțumesc raportul Martin. Acum, domnule președinte, domnul Hannan. Când am început astăzi, ne-am confruntat cu o procedură cu care nu ne-am mai întâlnit în această instituție, varianta de a putea vota doar da. E bine, să ne gândim că uh, Uniunea Europeană Uh, a avut probleme atunci când a supus unui referendum Constituția Europeană și au fost respinse um, propunerile în țările de jos, în Franța. E bine, uh, obiecția oamenilor era că se dorește doar opțiunea da. Iată că acum introducem această singură posibilitate de a se pronunța și în instituția noastră. Mulțumesc, domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În, în legătură cu uh, adaptarea procedurilor pentru tratatul de la Lisabona, uh, de multe ori când am stat de vorbă cu membrii Parlamentului European, am constatat că ei nici măcar nu știu ce scrie în acest tratat. E bine, în ce, în ce privește sumele pe care le plătim acum pentru Grecia, în articolul 122 al tratatului de la Lisabona, presupuneam să fie un articol de solidaritate față de statele care se află în dificultate în domeniul energetic, de pildă, sau alte tipuri de dificultăți morți care sunt create de către dezastre naturale. Acest articol este folosit acum pentru statele membre, fie că sunt membre ale zonei euro, fie nu, pentru ca ele să uh, pună la dispoziție sume pentru statele aflate în uh, dificultate. Noi uh, trebuie să fim în cunoștință de cauză ce înseamnă tratatul de la Lisabona pentru contribuabil și să nu îl supunem la uh, sarcini neobișnuite. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Geniul acestui parlament se manifestă în reforma regulilor în privința drepturilor minorităților și de multe ori ale sub oamenilor. Ei bine, um, în uh, cadrul articolului 24 al uh, tratatului um, cred că trebuie să facem o observație. Iertați-mă, este una din cele mai stup rapide pe care le-am întâlnit, că anumite lucruri nu sunt posibile dacă nu uh, ești de aceeași uh, opinie cu mine. Ei bine, Domnule președinte, eu cred că noi am putea să rezolvăm problemele prin alegeri, pentru că alegerile sunt regula normală a Parlamentului. Acum reprezent reprezentanții, cei care fac parte din neafiliați, trebuie să uh, aibă un reprezentant care să fie desemnat de către președintele Parlamentului European. Eu cer o modificare acestui reg uh, regulament. Din păcate, domnul Colbert, care ar fi putut să uh, impună acest lucru, nu a participat astăzi la întâlnire. Thank you. I don't agree with your version of the non-attached, but there it is. Mulțumesc. Domnul Klaas. Ja, dank u, eh, voorzitter. Artikel 86 van het verslag. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 186 eh, al raportului Martin prevede că reprezentanții neafiliaților nu poate fi eh, confirmată de către prezența lor proprie, de către ei înșiși, ci că parlament, președintele Parlamentului decide acest lucru. Care este problema, până la urmă, mă întreb eu, în Parlament, dacă se alege președintele, până la urmă, la, la început nu este un consens și de aceea există o alegere democratică. Reprezentanții neafiliaților trebuie, deci, și ei să fie aleși uh, în mod democratic pentru a putea avea o putere de reprezentare. Parlamentul European nu face decât să aibă o figură de parlament de Mickey Mouse dacă președintele și oponentul său se decid, decid reciproc. Care este până la urmă principiul de reprezentativitate? Pe bază de prietenie, pe bază de simpatie se vor decide aceste funcții? Mă întreb care sunt criteriile de selecție ale președintelui Parlamentului pentru a stabili cine este reprezentantul uh, neafiliaților. Am vrut să fac această remarcă înainte, dar nu mi s-a dat cuvântul. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc și acum domnul Pașca are cuvântul. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pri všetkej úcte. Mulțumesc, domnule președinte. Cu tot respectul pe care îl port uh, acestei instituții, uh, când vorbim despre ajustarea sau adaptarea la tratatul de la Lisabona, trebuie să menționăm și discrepanțele care există în regulile de procedură și care au permis uh, acest uh, vot uh, ciudat, cum a fost acesta cu privire la candidatura lui Laszlo Tökes Uh, președintele a explicat diferit procedura de vot și cred că ar trebui să ascultăm și opiniile colegilor care au considerat că părerea lor nu este luată în considerare suficient. Unii dintre membrii nici nu au avut posibilitatea să verifice dacă votul lor a fost socotit corect. Uh, Cred că este și în interesul lui domnului Tokes să repetăm acest vot pentru a preveni orice discrepanțe în viitor. Mulțumesc! Acum, referitor la raportul doamnei Iedreșevska, domnul Hannan. Domnule președinte, cancerul din Grecia devine o metastază și se răspândește în întreaga în zonă mediteraneană. Acum auzim că Comisia vrea să ofere sprijin Spaniei și uh, se, am înțeles că s-au pus deja câteva sute de miliarde puse deoparte. Pe măsură ce această tumoră se răspândește, în loc să se gândească la amputare, liderii noștri uh, au ales uh, o chimioterapie de durată, care este costisitoare și care nici măcar nu are rezultate sigure. De fapt, ei vor să creeze acea mașinărie pe care domnul Van Rompuy îl numește guvernanță economică. Este vorba de o agenție a datoriei europene, un fond monetar european, toate aceste mașinării uh, folosite pentru a transfera banii Cred că cel mai bine ar fi să dăm economiilor lovite stimulente masive pentru a se putea redresa pe piață. Uh, noi uh, ne așteptăm la, ca oamenii să plătească un preț foarte mare. Acum ajungem la raportul Cashman și domnul Mastela este primul vorbitor. Aveți cuvântul. În ceea ce privește summitul din 2000, uh, uh, țările mai bogate, inclusiv Uniunea Europeană, și-au repetat angajamentul față de anumite obiective de dezvoltare ale mileniului până în 2015. Este vorba de eradicarea sărăciei, protecția mediului și um, altele. Acum, uh, după 10 ani, ține de Uniunea Europeană ca actor major în această privință să preia conducerea. Fără îndoială, uh, creșterea ajutoarelor pentru dezvoltare a uh, redus uh, sărăcia multor oameni. S-au făcut foarte multe, dar mai sunt încă multe de făcut. Criza financiară actuală determină multe state să își reducă ajutoarele pentru dezvoltare. De aceea, cred că în acest moment este important să identificăm noi mecanisme mecanisme de finanțare, astfel încât statele membre ale Uniunii Europene să încheie parteneriate strategice cu aceste țări. Vrem astfel să reînnoim determinarea politică pentru a îndeplini aceste obiective care includ acum și schimbările climatice, guvernanța și dreptul la hrană. Aceasta trebuie să fie principala noastră provocare. Grazie, Presidente votat a favore la relazione. Doamna Alfano. Doamna Alfano, mulțumesc foarte mult. Cred că este responsabilitatea Parlamentului și instituțiilor europene să respecte obligațiile pe care și le-a asumat vis-a-vis de statele mai puțin dezvoltate, ca de pildă statele din Africa. Nu trebuie să așteptăm până în 2015 pentru a vedea că aceste obiective nu au fost îndeplinite nu este bine ca obiectivele de dezvoltare să se ascundă în spatele unor procentaje, pentru că oamenii din țările sărace nu pot să ducă o viață demnă. Uniunea Europeană trebuie să furnizeze un ajutor pentru dezvoltare, să anuleze anumite uh, datorii din această zonă. Trebuie să fim conștienți de faptul că altfel punem în joc viața unor oameni. Mulțumesc foarte mult în legătură cu aceste intervenții. Se suspendă ședința până la ora 15.